mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul cu privire la sectorul horticulturii. Raportorul are cuvântul, doamna McIntyre. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să am ocazia să realizez acest raport astăzi și am speranța sincer că se va bucura de un sprijin larg în momentul votului. Horticultura e un subiect extrem de important pentru Europa și cred că poate să-și aducă o mare contribuție atât la economia europeană <clears throat> și la hrănirea omenirii, într-o perioadă în care suntem atât de îngrijorați de siguranța alimentară. Horticultura <clears throat> poate să aibă o contribuție majoră. Raportul subliniază importanța promovării sectorului horticol, în special de a da posibilitatea să concureze mai bine pe piața globală prin inovare, cercetare, dezvoltare, prin eficiență energetică, adaptare la schimbările climatice și toate acestea sunt acoperite în raport. Siguranța alimentară e o chestiune majoră pentru noi toți. În 20 de ani vom avea nevoie cam cu 40% mai multe alimente decât producem în prezent. În momentul actual, horticultura produce 18% din uh, agricultura europeană și utilizează doar 3% din terenuri. Deci e un potențial deosebit de a se dezvolta. Trebuie să putem să și exportăm. Raportul meu subliniază nevoia de a facilita pentru producători accesul pe piețe din state terțe. Valoarea produselor ornamentale reprezintă cam 1,9 miliarde pe an ca valoare a exporturilor. Există multe alte elemente pe care aș dori să le subliniez, dar nu să am timp să mă refer la toate. Raportul sprijină organizațiile de producători și face un apel adresa Comisiei în revizuirea regimului fructe și legume, care tocmai apare, să dea niște reguli clare și practice cu privire la metodele de lucru al organizațiilor de producători, să adapteze schemele pentru a se adapta la situațiile de pe piață din diverse state membre. Am văzut mai ales în Regatul Unit exemple uh, care nu uh, s-au bucurat de recunoaștere adecvată, pentru că aceste organizații de producători par să nu corespundă modului în care concepe comisia activitatea lor. Deci e clar că acele uh, trebuie să fie, să vină mai mult în ajutorul uh, agricultorilor și horticultorilor. Un alt element este gestionarea integrată a dăunătorilor. care are un potențial deosebit de dezvoltare pentru viitor. Pentru a putea concura pe scară globală, trebuie să <clears throat> adaptăm, să adoptăm noi tehnici. Nu putem să ne permitem politica struțului și să spunem că doar vrem să revenim la agricultură bio, perfect verde, lucruri cum ar fi această gestionare integrată a dăunătorilor ne dă posibilitatea să îmbunătățim modul în care procedăm, dar nu putem deocamdată renunța la produse de sănătate a plantelor, produse fitosanitare, nicotinoide, diverse alte spreiuri. Trebuie ca totul să se bazeze pe dovești științifice și nu doar pe riscuri sau pericole. Aș vrea să exprim recunoștința pentru organizații cum ar fi Harvard University din regiunea mea din West Midlands, care e foarte activă în acest domeniu. Și în fine, când vedem nivelul de șomaj în rândul tinerilor în întreaga Europa, avem o șansă deosebită de a le oferi cariere în horticultură. E nevoie de specialiști în botanică, ingineri agronomi, specialiști în domeniul plantelor pentru a avea carieră de succes, trebuie să încurajăm pe tineri să se ocupe de aceste domenii. Mulțumesc. Bardzo, pani, pani Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna McIntyre. Acum trecem la procedura cash DI. Nieme pani